So, Kolleginnen und Kollegen, können wir an Dragi colegi, putem începe. Chiar dacă unii spun nu, din sală, eu aș propune totul să începem. So, ich rufe auf die elektronische Abstimmung. Trecem la votul electronic de dimineață am convenit ca scrisoarea referitoare la puterea aplicare a fondului de ajustare la globalizare din motive tehnice. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, ce este un rating social AAA. Toată lumea este pregătită, eu încă nu. So, I don't find mine. But you're... Jetzt bin ich auch parat. Ich rufe auf die. Deci. Votăm să pun la vot primul alineat, textul de compromis cu completarea adusă de ECR. Cine este pentru, vă rog să ridice mâna. Mulțumesc. Împotriva. Aliniatul 1 cu completarea aferent este adoptat. Trecem apoi la întrebarea 1. Votăm textul de compromis. Cine stă pentru, vă rog să ridicați mâna. Mulțumesc. Împotriva se adoptă. Întrebarea 2. Cine stă pentru? Împotriva Cred că trebuie să verificăm. Spun la vot întrebarea 2. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Întrebarea 2a. Cine stă pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Întrebarea 3. Mm, cer scuz, scuze, spune domnul președinte, trebuie să votăm și a doua parte. Pentru, împotriva, haideți să verificăm, s-a deschis votul. Văd că a votat toată lumea. Se respinge. Nu funcționează? Ana? Ai fost împotrivă? Oricum a fost respins. Întrebarea 3, textul de compromis, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Întrebarea cu numărul 4 acum pentru, împotriva, se adoptă. Spun la vot întrebarea 4A, cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și deci am ajuns la votul final pe marginea acestei întrebări cu solicitare de răspuns oral pentru, împotriva. Verificăm prin vot electronic. Bine. Deci votul final, din nou, vot electronic. A votat toată lumea, da, s-a închis votul. 43 de voturi pentru o obținere. Deci, Întrebarea cu solicitare de răspuns oral a fost adoptată în această formă. Vă mulțumesc. Aș dori să propun o scurtă suspendare a reuniunii, astfel încât reprezentanții agenției să aibă timpul necesar pentru a lua loc la prezidiu. Thank you very much. Thank you. It <laughs> never again. <laughs> So, dann rufe ich auch den Tages... Foarte bine. Trecem la punctele 10, 11, 12 și 13 de pe ordinea de zi. În schimb de opinii cu cele patru agenții față de care comisia noastră are competență pe fond, în fie, cam fiecare an am, am invitat alături de noi reprezentanții ai celor patru agenții pentru a avea un schimb de opinii referitor la activitățile lor, și o salut alături de noi pe Crista Sedlacek, directoarea OSHA, pe Madeleine Sherban din partea ETF, pe James Caleha din CDFOP și pe Juan Menendez Valdes din partea Fundației pentru îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă. Bine ați venit! Nu o să puțin acum o introducere prea lungă pentru a nu vă răpi timpul dumneavoastră. Vom avea după intervențiile dumneavoastră timp pentru discuții. Vom începe cu raportorii din, raportorii din partea diferitelor grupurilor politice, după care cred că vom avea suficient timp la dispoziție pentru o dezbatere. Și în primul rând, dau cuvântul doamnei Crista Sedlacek, 10 minute. Vă mulțumesc. O să încerc să respect cele 10 minute. Aș dori să vă prezint realizările pe anul 2015 și unele din prioritățile pentru anul 2016. Știți bine că planul nostru de management uh, se bazează pe cadrul strategic al Uniunii Europene. Acolo avem un rol cheie de jucat uh, în foarte multe domenii ale acestui cadru strategic. Aș dori să încep uh, cu uh, campania privind sănătatea la locul de muncă. Este vorba despre o campanie pe doi ani referitoare la riscurile și riscul psihosocial și stresul la locul de muncă. Știți bine că acestea sunt o problemă în creștere, atât pentru angajații cât și pentru angajatorii din Uniunea Europeană. Aproximativ 50% 40% dintre lucrători raportează că uh, suferă de stres la locul de muncă. Pe de altă parte, stresul la locul de muncă contribuie la absenteism, având un impact negativ asupra productivității ceea ce reprezintă jumătate din numărul de zile de muncă pierdute în fiecare an. Știm că um, Uh, sondajul nostru ne-a arătat că 80% din uh, managerii din UE uh, știu că problema aceasta există, sunt conștienți de problemă, numai, însă numai 30% dintre companii iau măsuri. De unde și necesitatea de a organiza această campanie de 2 ani. În timpul acestei campanii am sprijinit toate statele membre uh, prin uh, materiale de campanie, uh, relații media și materiale uh, informative, dar și prin acțiuni în rețelele de socializare. Pentru prima dată am elaborat un ghid electronic care își propune să sprijine IMM-urile să gestioneze riscurile psihosociale și stresul la locul de muncă. Principalul mesaj în timpul acestor doi ani și după acești doi ani este că putem să evaluăm stresul și riscul psihosocial la locul de muncă și este posibil să gestionăm aceste riscuri și să luăm măsuri în consecință. Am uh, recunoscut uh, companii care și-au prezentat măsurile de contracarare a stresului la locul de muncă. Cred că a fost uh, campania cea mai de succes pe care am realizat-o vreodată. Campania a fost uh, finalizată cu succes pe 30 noiembrie la Bilbao. Un alt proiect important pentru Parlamentul European, pentru că ați delegat această misiune agenției. Este este vorba de uh, măsuri uh, de răspuns ca urmare a îmbătrânirii populației. Noi uh, ne bazăm pe ceea ce există deja în Uniunea Europeană. Obiectivul general al acestor activități este de a fundamenta politicile și de a sprijini îmbunătățirea sănătății și securității la locul de muncă pentru lucrătorii mai vârstnici. De asemenea, trebuie să tragem concluzii cu privire la uh, strategiile existente și să oferim exemple de bune practici și de strategii uh, care funcționează în practică. Uh, Publicația, toate publicațiile vor fi publicate în 2016. În curând, veți primi informații privind um, îmbătrânirea forței de muncă în Uniunea Europeană. Noi examinăm situația în 31 uh, de țări, deci vom avea 31 de rapoarte. Aceste activități uh, ne vor oferi informații pentru următoarea campanie uh, din 2016-2017 privind un loc de muncă sănătos pentru toate vârstele. Cred că cunoașteți uh, și uh, instrumentul nostru OIRA. Este un uh, instrument de evaluare a riscurilor online, care își propune să sprijine IMM-urile să se conformeze uh, mai bine reglementărilor de sănătate și securitate la locul de muncă. Acest instrument este menționat în mod explicit în cadrul strategic al Uniunii Europene ca un uh, exemplu de bună practică și chiar și Parlamentul European și-a adus contribuția și a recunoscut contribuția acestui instrument la evaluarea riscurilor și la promovarea unei culturi de conformare cu standardele uh, SSM în uh, cadrul companiilor. Am, uh, ne-am atins foarte multe obiective Acum avem 86 de noi instrumente OIRA. Acestea au fost publicate deja și încă 30 sunt în curs de dezvoltare. Am organizat în plus și seminarii la nivel național pentru a promova și prezenta OIRA. Un alt instrument uh, a fost uh, publicat uh, de către partenerii sociali din sectorul sportiv. Potrivit unui sondaj, realizat în 2015, majoritatea instrumentelor OIRA au avut uh, un impact um, destul de important. Aceleași, uh, aceleași constatări au venit și din partea Curții de Conturi, care a spus că OIRA este un instrument de mare succes și a lăudat rolul activ al agenției. mai avem uh, un sondaj european privind riscurile noi și emergente în cadrul întreprinderilor. Am avut 14 uh, sondaje de teren în mai multe țări, uh, pe 50.000 de întreprinderi. Rezultatele au fost prezentate în februarie, odată cu lansarea președinției letone. Și apoi prezentarea în Parlament a fost în iunie. Găsiți toate aceste materiale pe website. Am avut seminarii de promovare în uh, Olanda, Polonia, Slovenia, Estonia, Norvegia și uh, apoi uh, în Germania, Suedia, Austria și Franța. Am început și o a doua analiză și în 2016 vom coopera cu Eurostat și Eurofund. Urul proiect uh, din 2016 și 2017 se va uh, concentra pe gestionarea riscurilor psihosociale și a riscurilor de sănătate și securitate la locul de muncă. Acestea au fost uh, principalele realizări în 2015. Pentru 2016 aș dori să menționez trei aspecte importante vom avea noua campanie privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2016 și 2017 și campania privind uh, sănătatea la locul de muncă pentru toate vârstele. În acest uh, scop vom uh, valorifica rezultatele programelor menționate înainte cu implicarea Comisiei Europene. Scopul este să promovăm sănătatea și securitatea la locul de muncă. Dorim de asemenea să ne aducem o contribuție la obiectivul de creștere durabilă al Uniunii Europene și vom uh, promova îmbătrânirea sănătoasă, subliniind importanța prevenției pe toată durata vieții profesionale. Trebuie să începem încă de la de când oamenii intră pe piața muncii și până la final. Avem materiale disponibile în toate limbile, lucrăm cu toate statele membre. Vom uh, dezvolta și un uh, instrument uh, electronic care să faciliteze accesarea informațiilor. Lansarea acestei campanii va avea loc pe 14 aprilie împreună cu comisarul Thyssen și președinția olandeză. Mai sunt alte două proiecte foarte importante. Primul se referă la micro-întreprinderi și la micile întreprinderi. Aici lucrăm uh, la mai multe niveluri. Vom uh, prezenta o imagine de ansamblu a sectorului IMM-urilor și a uh, necesităților de conformare cu mm, reglementările SSM. Vom, uh, acest program va oferi informații importante pentru elaborarea de politici, dar și pentru angajatori. Un alt uh, proiect important care a demarat în 2015 spre final se referă la bolile ocupaționale. Este vorba despre expunerea ocupațională la agenți uh, cancerigeni și despre expunerea uh, la bolile ocupaționale. Vom identifica grupurile de lucrători uh, cu risc ridicat pentru a putea implementa măsuri de prevenție. Prin această activitate, agenția își propune să îi ajute pe cei care elaborează politici, pe cei din sectorul uh, medical, dar și pe cei uh, care se ocupă de sănătatea la locul de muncă. Vom stabili de asemenea priorități pentru activitățile de cercetare. Aceste activități vor fi finalizate în 2018. Atât, atât am avut de spus despre 2015 și 2016 chiar dacă am avut o reducere de personal, vom face toate aceste lucruri. Noi uh, am avut reduceri de personal, dar încercăm să ne organizăm mai eficient ca să ne putem atinge obiectivele. Thank you very much for your attention. Vielen Dank für den ersten Bericht. Ich... Vă mulțumesc pentru prima uh, prezentare. Uh, am uitat să spun bun venit unor invitați, 25 de reprezentanți a uh, din partea Uniunii, Uniunii uh, Industriașilor și Metalurgiei invitați de doamna Moren șartia și 15 stagiari uh, de la Direcția Generală pentru Traduceri care ne vizitează astăzi comisia pentru a vedea <laughs> cum este să experimentezi live un uh, regim uh, multilingvist. Și acum îi dau cuvântul lui James Kaleha. 10 minute. Thank you very much, Chair. <clears throat> This is a good opportunity for us to share with Mulțumesc pentru că ne-ați oferit această ocazie de a vă prezenta ceea ce am făcut noi în 2015 și perspectivele pentru 2016. Noi suntem uh, o agenție uh, care se ocupă de uh, educația și formarea profesională și piața muncii. Deci ne concentrăm pe calificări și pe competențe, pe toate aspectele învățării în scopul integrării pe piața muncii. În următoarele 10 minute intenționez uh, să împărtășesc cu dumneavoastră uh, uh, unele dintre răspunsurile noastre la patru întrebări uh, pe care ni le punem cu regularitate. În primul rând, uh, care este contextul uh, de pe piața muncii din momentul de față? Vedeți că piața muncii este în schimbare se schimbă și uh, educația și formarea care trebuie să răspundă necesităților pieței muncii. Pe de altă parte, îmbătrânirea forței de muncă este un alt fenomen în creștere. Până în 2025, numărul de persoane peste 55 uh, de ani în populația uh, cu vârstă de muncă va, fi, va crește. De asemenea, piața muncii este uh, aproape în proporție de jumătate automatizată. Este o altă tendință. Noi tot vorbim despre șomaj, despre șomaj în rândul tinerilor știm din uh, sondajul nostru privind uh, locurile de muncă și abilitățile la nivel european că uh, nu există locuri de muncă și, de fapt, nu există locuri de muncă de calitate. Uh, sau uh, oamenii dobândesc în uh, educație abilități pe care nu le pot folosi. 25% dintre angajați spun că sunt supracalificați și 40% dintre angajați nu pot să stabilească o concordanță între competențele dobândite în timpul învățământului cu cele cerute pe piața muncii. Pe de altă parte, există și locuri de muncă neocupate știm că la fiecare o mie de șomeri în Germania există cel puțin 400 de locuri de muncă vacante. Dar uh, și suntem conștienți de faptul că există un număr tot mai mare de persoane care părăsesc timpuriu sistemul de învățământ și există un număr foarte mare de oameni care nu urmează deloc niciun uh, sistem de educație. Noi, la nivelul agenției, vrem să combatem uh, sărăcia la locul de muncă. Nu este important doar să ai un loc de muncă, ci este important ca acel loc de muncă să-ți dea posibilitatea să trăiești decent și să ai o calitate a vieții pe care o meriți. În plus, avem și criza refugiaților știți că Europa este un uh, loc uh, în care pesimismul în rândul tinerilor se adâncește, dar uh, pentru migranți există foarte multe speranțe. Așadar, avem nevoie de un echilibru pentru cei care trăiesc aici și pentru cei care vin aici de unde vine și a doua întrebare. Care este valoarea adăugată de a avea o agenție precum uh, CDFOP pentru a face față provocărilor cu care se confruntă Europa? Dacă vă uitați la produsele noastre, dacă vă uitați la programul, la programul nostru de lucru de-a lungul anilor, veți vedea că noi încercăm uh, să construim o cultură a angajabilității există cinci uh, livrabile uh, cheie uh, pe care le-am convenit la Riga și care includ accesul la educație și formare vocațională, învățare pe bază de competențe și o calitate mai mare în livrarea educației vocaționale. Al doilea motiv pentru care adăugăm valoare este că uh, ținem cont de potențialul creat de piața digitală. Este importantă așadar dezvoltarea de competențe IT. Promovăm de asemenea instrumente europene care facilitează mobilitatea tinerilor între state și în interiorul propriilor țări. Și, în fine, promovăm mai multă finanțare pentru educația și formarea vocațională la nivel european. Dacă vă uitați la uh, la modul în care sunt distribuite fondurile în Erasmus, vedeți că educația, uh, că învățământul superior este favorizat în detrimentul formării uh, vocaționale. În ce direcție ne îndreptăm? ne îndreptăm uh, spre dezvoltarea unor competențe uh, de bază pe care trebuie să le aibă uh, tinerii atunci când părăsesc sistemul de învățământ. Și în acest context, învățarea pe tot parcursul vieții este un aspect foarte important. Trebuie să promovăm de asemenea și învățarea la locul de muncă. concentrându-ne pe forme de ucenicie împreună cu Comisia Europeană și cu statele membre care fac parte din bordul nostru. Încercăm să promovăm cercetarea, analizele și diferitele forme de expertiză care să ofere Comisiei, Parlamentului și organizațiilor Uniunii Europene idei și idei de politici care să îmbunătățească sistemul de învățământ educațional. Anul 2015 a fost unul de extraordinar pentru noi, pentru că am sărbătorit cea de-a 14-a aniversare a organizației noastre. Am avut tot felul de uh, evenimente împreună cu de FOP și vă spuneam că scopul nostru a fost să promovăm cât am putut de mult concluziile de la Riga. Avem instrumentul Educație și Formare 2020, um, care are ca scop îmbunătățirea sistemului de învățământ cu scopul de a-i uh, ajuta pe tineri să se integreze pe piața muncii. În plus, uh, am vrut uh, să răspundem mai mult nevoilor Comisiei Europene, Parlamentului European și altor instituții europene. Noi oferim răspunsuri în ceea ce privește relațiile care trebuie să existe între ceea ce înveți la școală și ceea ce cere piața muncii. Apoi avem și Departamentul pentru Competențe și Piața Muncii. Facem uh, prognoze pentru a ști ce va cere piața în următorii 5 ani, de exemplu, astfel încât competențele să fie pe măsura cerințelor pieței muncii avem uh, niște forumuri de învățare la care participă și partenerii sociali. Am uh, făcut și evaluări ale programelor de ucenicie. Anul trecut am făcut asta în Malta și Letonia. Anul acesta am început în Grecia, Slovenia și Italia. Am publicat de asemenea și sondajul privind locurile de muncă și competențele. Implicăm și IMM-urile care oferă servicii de ucenicie. Am avut 49 de publicații anul trecut, 27 de uh, milioane de oameni au vizitat uh, site-ul Europass, uh, au existat mii de descărcări ale publicațiilor noastre și lucruri, lucrările noastre au fost citate în foarte multe alte materiale. În 2016-2017 avem un nou material de programare Uh, care monitorizează ce se întâmplă la nivel european. Noi vrem uh, să uh, dezvoltăm cunoștințe care să fie apoi integrate în sistemul de învățământ vocațional. Vrem să ajutăm instituțiile să dezvolte sistemul de învățământ vocațional astfel încât competențele să fie mai relevante pentru piața muncii. Uh, avem proiecte care să crească incluziunea socială și angajarea uh, tinerilor, învățare la locul de muncă și potrivirea între competențe și piața muncii. Acestea sunt principalele proiecte pe care le vom promova anul viitor. Ajutăm Comisia Europeană să Um, contureze uh, noua agendă privind competențele care va fi publicată anul acesta în mai. Noi trăim într-o lume a statisticilor, rapoartelor, prognozelor și analizelor, dar oamenii trăiesc într-o lume diferită și se așteaptă ca noi să uh, combatem uh, problemele legate de găsirea unui loc de muncă și asigurarea unui viitor. Aceasta este misiunea noastră la CDFOP. Nepotrivirea pe care o vedem în societate uh, este de fapt rezultatul nepotrivirii între competențe și cerințele pieței muncii. De aceea scopul nostru este să aducem la oaltă cele două lumi. Uh, de acum și până în 2020, ținta noastră este să ajutăm uh, statele membre să gândească la nivel european, dar să acționeze la nivel local, acolo unde oamenii învață, lucrează și doresc să continue să învețe pentru a dobândi competențele de care vor avea nevoie în viitor. se spune că atunci când bate vântul, uh, unii oameni construiesc ziduri, iar alții construiesc eoliene, așa spune un proverb chinezesc. Eu uh, îmi doresc ca CDFOP uh, să uh, genereze această energie. Ca și Crista, și noi am avut tăieri de buget și tăieri de personal și cu toate acestea am reușit să ne redirecționăm eforturile astfel încât să ne atingem în continuare obiectivele. Pentru noi și pentru dumneavoastră, uh, învățământul vocațional uh, este foarte important pentru că ne ajută să investim în viitorul Europei. Mulțumesc foarte mult! Ja, vielen Dank, James äh, Kalecha. Îți mulțumesc, James Kalecha. Acum uh, dau cuvântul doamnei Madeleine Șerban. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru că ați invitat Fundația Europeană de Formare pentru a vă prezenta raportul pe anul 2015 și perspectiva pentru anul 2016. Fundația Europeană de Formare este singura agenție a Uniunii Europene finanțată conform capitolului 4 din bugetul uh, european și anume Europa Globală de ce avem nevoie de această agenție, s-a întrebat colegul uh, nostru și este o întrebare valabilă și pentru agenția noastră. După cum am considerat noi întotdeauna, cred că în locul unei uh, diplomații mai puternice, este mai ușor să recurgi la influență în relațiile internaționale și capitalul uman este esențial în toate relațiile pe care le are Uniunea Europeană cu parteneri din exterior. Acestea fiind spuse, în momentul în care discutăm dimensiunea globală, se face o asociere imediată cu fenomenul globalizării și care poate fi contribuția Uniunii Europene la acest fenomen prin, și prin intermediul uh, ETF este o civilizare a fenomenului globalizării, așa cum spunea Pascal Lamy, fostul șef de caminet al președintului de lor în comisiei de lor în care agenția noastră a fost creată și anume Europa este mai capabilă să garanteze echitatea care este garantată în uh, Occident și libertatea de uh, exprimare uh, care are o prezență mai mare în Est. Tocmai de aceea, din, din capitalul uman, noi încercăm să cre- creăm o valoare care va permite statelor să ofere un viitor Uh, propriilor cetățeni la ei acasă. Și insist asupra acestui lucru, la ei acasă. Stabilizarea, care este un obiectiv al politicilor uh, de vecinătate în Uniunea Europeană, ar trebui să se concentreze pe stabilizarea statelor vecine, pe oferirea unei perspective cetățenilor respectiv de a-și purta viața acolo și uh, dacă iau decizia de a pleca și noi în Europa credem în libertatea de circulație, să fie posibilă gestionarea migrației ilegale, un lucru care face parte din mandatul Fundației Europene de Formare. În anul 2015 am investat drept urmare în ceea ce numim noi un continuum antreprenorial, în uh, dezvoltarea capacităților uh, antreprenoriale în statele respective. Ce înțeleg prin acest concept? Trebuie să există politici uh, de antreprenoriat, să fie înțelese riscurile de, vi- de viitor în statele respective, pentru ca și instituțiile din statele respective să fie suficient de rezistente, să fie flexibile astfel încât să găsească soluții la provocările nou uh, apărute de a exista potențialul identificării potențialului existent în statele respective pentru a veni în serviciul cetățenilor și, în ultimul rând, cetățenii să aibă spirit întreprinzător. Acestea fiind spuse, poate ați observat în uh, prezentarea de patru pagini a rezultatelor pe anul 2015 faptul că, în cazul guvernanței a politicilor publice, care, care ne, ne dorim să devină cât mai transparente și să țină seama și de dimensiunea etică, nu doar de cea economică. Ce înțeleg prin acest lucru? Toate politicile publice trebuie să fie orientate pentru a atinge un profit, însă în același timp trebuie să ofere un, un sens de existență publicului, societății în general. Deci, Vă dau anumite exemple din, Ma- din Maroc, din Tunisia, unde suntem activi la nivel regional. Uh, suntem uh, activi în sudul Tunisiei, în regiunea de frontieră cu Libia, pentru a ne asigura că în zona respectivă instituțiile publice pot să comunice, să-și uh, coordoneze eforturile și am făcut acest lucru în Tunisia, în două locuri, și Uniunea Europeană va sprijini și alte opt regiuni din acest an. În același timp, nu ne abandonăm mandatul uh, central, însă trebuie să ne asigurăm că aceste uh, evoluții au loc și, la, și în, uh, pe plan local. Am fost prezent și în uh, Algeria, unde am oferit sprijin comunității antreprenoriale pentru a stimula diversificarea um, sectorului uh, economic, uh, care depinde prea mult de uh, țiței și încearcă să găsească venituri alternative. În legătură cu statele din sud-estul Europei, aș dori să numesc aici o prioritate care sper că se va regăsi și pe agenda Parlamentului European Uh, de, sprijin, de sprijinire a țărilor din uh, Maghreb, Maroc, Algeria și Tunisia, care așteaptă o colaborare nu doar cu sectorul privat din propriile state, dar și cu industria europeană, industria europeană care investește deja în statele respective pentru a oferi posibilitățile învățării prin muncă. Este un uh, acest lucru se întâmplă deja și în uh, Europa, după cum s-a menționat deja. Din păcate, statele respective nu dispun de resursele necesare pentru a introduce un asemenea proces de învățare și sper că, poate cu, cu sprijinul Parlamentului European, instrumentul european prin, privind politica de vecinătate ar putea fi modificat astfel încât să vină întâmpinarea acestor dorințe. În legătură cu guvernanța pe mai multe niveluri, oferim uh, mult sprijin și uh, contribuim la construirea capacităților în, în Asia Centrală. Știm că statele din zona respectivă sunt puternic centralizate. Însă, încet, încet am reușit să modificăm agenda dezvoltării sistemelor de educație, creând uh, comitete din care fac parte și reprezentanții societății civile. Unele state se descurcă mai bine decât altele și încercăm să le dăm ocazia să uh, învețe din alte exemple. Și cred că există oportunitate pentru Comisia Europeană în acest an prin platforma dedicată statelor din, uh, din Asia Centrală. În ceea ce privește statele din estul Europei, aș dori să vă spun ce am făcut din punctul de vedere al potrivirii uh, abilităților cu cererea. Sunt mândră că vă pot spune că în cazul Ucrainei, angajatorii sunt actorii uh, principali din această țară. Pot discuta între ei, pot stabili care le sunt uh, nevoile economice și mă bucur să aud că acest sector este reprezentat aici în sală și activitatea din Ucraina, din acest punct de vedere, este de apreciat. Acestea fiind spuse, și alte state din regiune, cum ar fi Georgia și, Mol- și Moldova, învață din partea angajatorilor despre cum pot demara un dialog uh, social referitor la educație și formare vocațională. Acestea fiind spuse, vă pot spune că Georgia este un campion din punctul de vedere al administrației publice în regiunea respectivă. Acesta este motivul pentru care sprijinim această țară pentru a ajunge la un grad mai mare de includere în educația și formarea vocațională și vă pot spune că Georgia raportează rezultate excepționale când vine forma, vorba de oferirea de acces la educație și formare vocațională a persoanelor cu dizabilități. Poate este un lucru de la sine înțeles în Europa, însă nu peste tot uh, toată lumea are acces la educație de calitate și nu există peste tot, peste tot o egalitate de șansă. În Moldova am lucrat împreună cu observatorul privind uh, piața muncii pentru a ne asigura că o țară care are nevoie atât de mult de o transformare structurală este Uh, capabile să lucreze atât la nivel local cât și la nivel economic sectorial. Când vine vorba de statele din Balcanii de Vest și Turcia, aș dori să vă spun că am lucrat la o evaluare a situației uh, întreprinderilor mici și mijlocii, pe care urmează să o prezentăm uh, în uh, Franța știți că uh, Fundația Europeană de Formare are mandatul de a evalua um, toate aceste elemente, cu excepția uh, Asiei Centrale și acum a venit rândul statelor din Balcanii de Vest. Uh, informațiile pe care vi le furnizez acum sunt uh, publice, deci nu calc niciun fel de normă de confidențialitate. Din păcate, observăm că se creează foarte, foarte puține locuri de muncă de către întreprinderile mici și mijlocii. Drept urmare, în acest an vom demara o cooperare mai strânsă cu Banca Europeană de eh, Reconstruire și Dezvoltare pentru a înțelege cum putem sprijini mai bine sectorul privat din acest punct de vedere. Acestea fiind spuse, aș dori să vă spun de asemenea că garanția pentru tineri care este un punct de referință și pentru Turcia și politicile referitoare la NITS, influențează activitățile noastre și din statele din Balcanii de Vest. În anul 2016 ne vom continua munca la nivel local, munca referitoare la calificări și, la, și contactul cu angajatorii. Și cu această ocazie Aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care ni l-ați oferit pe parcursul anului 2015 față de activitățile noastre legate de migrație, pe care am avut ocazia să le prezint în fața Parlamentului European cu alte ocazii. De asemenea, activitățile pe care le-am uh, prezentat la Torino. Aș dori să mulțumesc uh, președintelui Comisiei Ample pentru că a invitat Fundația Europeană de Formare să participe la discuțiile care se desfășoară în diferite state membre despre cum putem face mai bine față presiunii migraționale din Europa și aș dori să mulțumesc uh, și doamnei uh, Edith, uh, Edith Bauer din partea observatorului uh, care face parte din bordul nostru. Uh, știu că este planificată o vizită la fundația noastră. O aștept cu nerăbdare pentru a putea discuta despre cum putem contribui la schimbarea Europei și a planetei. Mulțumesc! Mulțumesc, Madlen Șerban și are acum cuvântul domnul Menendez Valdes. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este un privilegiu să fiu alături de ceilalți uh, uh, trei directori ai uh, agențiilor europene și să vă prezint realizările Fundației Europene pentru îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă pentru anul 2015 și perspectiva pentru anul 2016. Um, știți care este rolul Eurofund? Avem 108 de angajați, majoritatea în, în, în Dublin și în Bruxelles avem un buget de 20 de milioane de euro și încercăm să ne atingem um, obiectivele de a pune la dispoziție uh, cunoștințe, informații referitoare la politi- uh, față, legate de politicile sociale. Dacă ar fi să insist asupra patru elemente importante de anul trecut și în acest an, Anul trecut, la fel ca și cea de FOP, am comemorat 40, 40 de ani de exist- 14 ani de existență. A fost o ocazie foarte bună pentru a ne gândi la ce am realizat în trecut și cum putem să ne îndeplinim mai bine mandatul pe viitor. Ne-am dorit să... Anul trecut am uh, preluat coordonarea uh, rețelei agențiilor europene Este vorba de 44 de agenții descentralizate europene și întreprinderi comune și ne-am am insistat pentru uh, aprobarea unei agende strategice vis-a-vis -vis de care vă pot furniza mai multe informații dacă doriți. Anul trecut, toate agențiile, pentru prima dată, au trebuit să prezinte noi, noile documente de programare într-un nou format armonizat pentru toate agențiile, în cazul nostru, pe perioada 2017-2020, deci în, fie, în anul respectiv, am lucrat la programul de lucru 2016, programul de lucru pentru anul 2017 și cel cadru până în 2020 și în acest an probabil veți uh, primi o propunere din partea Comisiei de ajustare a de modificare a regulamentului de, finan- de finanțare pentru a reflecta acordul comun convenit de instituțiile europene privind agențiile descentralizate. Activitățile cele mai bine cunoscute ale Eurofund sunt cele trei, uh, servi- uh, uh cele trei sondaje paneuropene făcute de noi și în acest an vom demara un nou sondaj privind uh, calitatea vieții. Nu aș dori să intru în detaliu pentru că uh, Uh, prezentarea rezultatelor acestui sondaj va avea loc în următorii ani. O să menționez celelalte sondaje, unul dintre acestea foarte important pentru activitatea noastră, condițiile de lucru din Europa. Anul trecut am mers la fața locului, am, am efectuat al șaselea sondaj european, monitorizând calitatea condițiilor de muncă din Europa din anii din 1990 deci avem în fața noastră ultimii 25 de ani, tendințele care s-au manifestat în ultimii 25 de ani și lucrăm la o analiză mai uh, aprofundată și sperăm că în luna noiembrie să putem prezenta Parlamentului European tendințele referitoare la calitatea locurilor de muncă împreună cu alte evaluări. Și este important să recunoaștem că acest sondaj privind condițiile de muncă din Europa Um, sunt, este tot mai important nu doar pentru instituțiile europene, dar și pentru alte instituții internaționale, cum ar fi OCD, și încercăm să ajungem la o comparare între condițiile din Europa cu cele din China sau din Statele Unite ale Americii prin intermediul Organizației Internaționale a Muncii pentru a ajunge la un raport global în anul 2017. Anul trecut am uh, colectat mai multe informații detali- detaliate referitoare la um, ce se ascunde în spatele realității lucrătorilor independenți și uh, preconizăm ca în acest an să putem publica un raport mai detaliat. Ne ocupăm și de modelele referitoare la timpurile de, de, de muncă, pentru că aceste frontiere între uh, Uh, timpul de muncă și viața particulară sunt uh, tot mai permeabile și am uh, o temă pe marginea care am prezentat deja un raport în fața Parlamentului European anul trecut, informații privind concediul maternal, concediul parental. Există vești bune, majoritatea statelor membre furnizează un concediu mai lung decât li se cere uh, în mod uh, obligatoriu, dar există și câteva state membre unde nu există o perioadă obligatoriu și din și apoi să vedem cât de mulți stați recurg la concediul parental, de fapt. Timpul de lucru, de muncă este foarte important cu frontiere în schimbare și în plus monitorizăm îndeaproape piața muncii și în acest domeniu am raportat anul trecut uh, vis-a-vis -vis de noile forme de angajare, noi pentru că relațiile tradiționale uh, între angajatori și angajați s-au schimbat datorită noii realități sau datorită faptului că s-a, s-a schimbat modul de a lucra anumite motive țin de transformările tehnologice, am ținut cont, de exemplu, de impactul tehnologiei printr-un uh, proiect pilot uh, adoptat de Parlamentul European și delegat de Direcția Generală uh, Creștere din partea Comisiei Europene nouă. Vom examina fenomenul la nivel regional. Vom continua de asemenea să monitorizăm structur, uh, modificările structurale pe piața muncii prin intermediul instrumentelor noastre permanente, însă în acest an vom uh, analiza în profunzime rezervele de pe, de pe piața muncii, a, uh, cei care se află în șomaj, în șomaj pe termen lung sau cei care sunt inactivi și din cealaltă perspectivă vom analiza politicile necesare pentru a reintegra aceste persoane pe, pe piața muncii și plecând de la activități trecute referitoare la incluziunea socială a tinerilor, vom analiza în mod specific uh, tema șomajului pe termen lung în rândul tinerilor. Zona migrației și libertății de mișcare s-a bucurat de o importanță specială în ultima perioadă și am publicat de curând un raport strâns legat uh, de dezbaterea care se poartă acum Uh, față de impactul asupra cetățenilor, lucrătorilor din uh, Europa de Est și folosirea acestora a, serviciilor sociale. Conform informațiilor uh, noastre, aceste, acești cetățeni nu abuzează de aceste servicii sociale în Occident și, în general, cetățenii din estul Europei au o, au o contribuție pozitivă asupra economiei statelor în care își desfășoară activitatea. În acest an vă face o analizare a situației uh, lucrătorilor uh, mobili și a migranților prin intermediul sondajelor de care dispunem și, de asemenea, vom evalua integrarea pe, pie- pe piața muncii a solicitanților de azil în urma unei cereri specifice uh, formulate de Consiliul nostru director. Am mai făcut un sondaj al companiilor uh, europene. Am raportat diferite elemente ale acestui uh, sondaj și am dorit să insist asupra faptului că în acest moment discutăm cu CDFOP, agenția noastră înrudită, pentru a vedea dacă împreună uh, putem uh, efectua următorul sondaj european. Uh, mi se pare un, un exemplu de bună practică de a pune la comun resursele de care dispunem între cele două agenții. În sondajul situației companiei companiilor europene. Uh, vedem, uh, încercăm să vedem ce se întâmplă cu dialogul uh, social și știm că, din acest punct de vedere, Comisia Europeană a depus eforturi pentru lansarea dialogului social. Un raport pe care l a publicat de, de, de curând se referă la participarea partenerilor sociali în semestrul european, nu doar la nivel european, dar și în programele naționale de reformă. Imaginea este una Uh, mixtă, participarea este uh, diversă, doar într-un stat mem- membru partenerii sociali s-au referit la, uh, la faptul că participă la redactarea programului național. În alte state membre participarea exista, dar era limitată, deci este evident că trebuie să lucrăm mai mult în acest domeniu. Sprijinind de asemenea dialogul structural social și la nivel european prin diferite studii, și acumulăm tot mai multe informații în legătură cu acest domeniu. Foarte pe scurt, uh, perspectiva pentru anii 2017-2020, pe lângă expertiza noastră tradițională, vom adăuga anumite elemente transversale, impactul epocii digitale, impactul digitalizării asupra condițiilor de trai și de muncă și convergența între uh, convergența condițiilor de trai și de muncă în uh, Uniunea Europeană dintr-o perspectivă uh, istorică și analizând progresele înregistrate în ultimii ani. Câteva cifre, noi am utilizat bugetul în proporție de 99,9%, anul trecut am publicat 129 de documente, am participat de asemenea la 129 de evenimente publice, um, Informațiile fundației noastre au apărut în 320 de documente politice ale Uniunii Europene, 59 dintre acestea aparținând Parlamentului European și au fost uh, descărcate de pe internet uh, aproape 120.000 de rapoarte ale fundației noastre. Și, în fine, care este situația resurselor agen- agenției noastre? Cred că știți că am pus în aplicare deja reducerea cu 5% a personalului. Um, în acest an am redus personalul cu 6% uh, pentru a știm, va trebui să punem în, uh, în aplicare măsuri suplimentare pentru a ajunge la pragul de reducere de 10%, însă să nu cred că trebuie să ne amăgim. Uh, aceste reduceri vor avea un impact asupra eficacității agenției noastre. Va trebui să acceptăm și câteva priorități uh, negative. Următoarea dată pentru grupul de lucru interinstituțional uh, este 14 martie 2016 și Parlamentul European are un cuvânt uh, greu de spus în stabilirea uh, priorităților legate de uh, condițiile de trai și de muncă și știm că urmează modificarea regulamentului care urmează finanțarea agenției, agențiilor europene. Noi dorim să ne îndeplinim mandatul pe care îl avem și uh, cred că încercăm să facem acest lucru cât mai bine posibil. Mulțumesc! Mulțumesc. Am dat cuvântul reprezentanților tuturor celor patru agenții și putem uh, începe să dăm cuvântul coordonatorilor din partea grupurilor politice. David Caza este primul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc tuturor pentru prezentări și aș dori să vă mulțumesc de asemenea și pentru munca dumneavoastră care este esențială. Este un instrument foarte util în munca noastră de zi cu zi. Prima mea întrebare se leagă de tineri. După cum știm, tinerii au multe moduri prin care pot să învețe lucruri în afara școlii și ar fi interesant de știut uh, dacă există studii făcute legate de uh, programe de ucenicie, spre exemplu, și dacă acestea sunt uh, bune pentru companii și dacă nu există aceste studii, dacă, studii, dacă există planuri să se realizeze, astfel încât uh, tinerii să, pot, să poată obține calificări suplimentare. A doua întrebare este uh, pentru domnul Caleha. Uh, care a vorbit despre refugiați și aș dori să mă refer și eu un pic la acest subiect. Validarea educației formale și informale reprezintă o provocare la toate nivelurile. Dar cred că cu atât mai mult atunci când vorbim despre refugiații care vin pe țărmurile noastre. Ce de fapt încearcă să vadă modul prin care validarea acestor politici uh, poate susține integrarea refugiaților și migranților pe piața muncii în Europa? Și a doua întrebare este dacă CDFOB lucrează la vreun program pentru formarea și integrarea refugiaților și mai exact dacă a existat vreo analiză specifică sau vreun studiu legat de tipul de educație și de formare de care avea nevoie refugiații pentru a avea o integrare mai eficientă. Mulțumesc! Dankeschön. Vă mulțumesc. Iuta Steinruck. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor agențiilor și sper că veți transmite aceste mulțumiri și angajaților uh, acestor agenții, pentru că colegii care se ocupă, care discută mai des cu aceste agenții știu cât de valoroasă este contribuția acestor agenții uh, pentru și pentru noi, deci avem o oportunitate uh, potrivită astăzi de a mulțumi angajaților acestor uh, agenții. Eu recurg deseori la informațiile, la documentele redactate de aceste agenții care sunt um, deosebit de importante pentru noi. Am o întrebare. Deseori se discută despre noi uh, sarcini pentru agenții, mai ales pentru agențiile europene, și aș dori să știu dacă aceste cereri au un impact și asupra agențiilor, acestor patru agenții. Aș avea o serie întreagă de întrebări, însă o să încerc să fiu cât mai succintă. Uh, o să încep cu Fundația Europeană de Formare. Educația și democratizarea este, sunt importante, mai ales în uh, în uh, țările care au statutul de candidat la Uniunea Europeană, mm, care considerați că sunt uh, zonele prioritare? Pentru că nu cred că dispuneți de toate resursele pentru a vă ocupa de toate problemele existente. Uh, de curând am avut posibilitatea de a vizita cea de FOP în Salonic, în Grecia, și am văzut că acest Centrul Centru European pentru Dezvoltarea Educației Vocaționale când vine vorba de învățământul pe întreg parcursul vieții, când vine vorba de integrarea migranților pe piața muncii, când vine vorba de digitalizare, se uh, confruntă cu mari uh, provocări și aș dori să continui întrebarea pusă de domnul Caza referitoare la integrarea migranților pe piața muncii. Uh, cum puteți, puteți să ajutați statele membre pentru a înregistra competențele uh, migranților, uh, refugiaților, de ce competențe ar avea nevoie? Și acum Agenția Europeană pentru Siguranță și Sănătate la locul uh, muncii. În contextul refit, se tot discută despre faptul că întreprinderile mici și mijlocii se confruntă cu obstacole birocratice prea mari. Oare nu cea mai bună uh, sprijinire nu ar fi reducerea poverii birocratice? Și în ultimul rând, Eurofund. Care sunt, uh, care au fost tendințele uh, noi pe piața muncii în ultimii 5 ani în comisia noastră discutăm deseori tema mobilității uh, lucrătorilor uh, în Uniunea Europeană și tema conexă a prestațiilor uh, sociale și efectul mobilității lucrătorilor asupra prestațiilor serviciilor sociale. Care este situația? Reflectă acestea dezbaterea actuală? Vă mulțumesc și îmi cer scuze dacă m-am lungit puțin prea mult. Mulțumesc. În teamă că din partea HR nu este prezentă, nici pe Marian Harkin nu o văd prezentă, însă, însă Renate Weber este prezentă din partea HR. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc oaspeților noștri. Cred că a fost extrem de interesant să-i ascultăm și să aflăm ce a făcut fiecare agenție în parte în ultimii ani. Este extrem de interesant, într-adevăr. Am o observație și o întrebare sau două întrebări. Fără îndoială, Europa socială este un concept la care lucrăm de ceva vreme. Și în același timp, firește, trebuie să ne gândim la o Europa care încă păstrează ritmul competitivității într-o lume globalizată. Și pentru asta avem nevoie de competențe specifice și trebuie să nu rămânem în urma altor țări, ceea ce mă tem că se întâmplă în anumite domenii în acest moment. În același timp, ne îngrijorează foarte mult ceea ce pare a fi noua boală a lumii contemporane, și anume stresul și riscurile psihosociale la locul de muncă. Dar adevărul este că stresul este și din cauză că trăim într-o lume care diferă enorm de lumea de acum 100 de ani. Deci cred că este stresant atunci când trebuie să stai în trafic pentru a te duce la locul de muncă și înapoi acasă Cred că este extrem de stresant când cei 42% de care ne-a spus domnul Caeha susțin că nu pot folosi competențele dobândite în timpul uh, școlii. Deci este extrem de stresant să-ți dai seama că ți-ai irosit practic o parte din viață. Sau acei 25% care consideră că sunt supracalificați față de munca pe care o fac. Întrebarea mea specifică este una pentru doamna Sedlacek. În studiile pe care le-ați realizat, ați luat în calcul și acești alți factori? stresul la locul de muncă pare să fie un concept destul de restrâns, cum rămâne cu celelalte. Și cealaltă întrebare este legată de aceasta și poate se adresează tuturor invitațiilor noștri. Ați făcut vreun studiu uh, comun pentru toate agențiile și aveți întrebări care să se suprapună un pic și care să ofere o imagine de ansamblu mai bună? Pentru că din uh, uh, prezentările dumneavoastră am avut senzația că sunt studii care se ocupă fiecare de câte un domeniu în parte. Dar întrebarea este cine reunește toate rezultatele acestor studii. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Jean Lambert. Mulțumesc și eu aș dori să le mulțumesc uh, domnilor și domnilor director pentru rapoartele făcute. În primul rând am o observație pentru Eurofound. Vă mulțumesc foarte mult pentru munca pe care ați făcut-o analizând situația mobilității în Uniunea Europeană și concluziile acestui studiu, care s-ar putea să fie extrem de utile atunci când analizăm pachetul privind uh, mobilitatea muncii și ultimele concluzii ale Consiliului. În al doilea rând, mai multă lume a întrebat, s-a referit la problema refugiaților, așa încât o să o las un pic deoparte. Ați vorbit despre ne, uh, persoanele care nu se află nici în uh, școală, nici nu au niciun loc de muncă și uh, știu că Eurofound s-a ocupat de aceste persoane în trecut, știu că și alte agenții au analizat un pic subiectul și vreau să știu dacă vi se pare că a existat vreo îmbunătățire în reducerea numărului acestor persoane sau îmbunătățirea competențelor pe care acestea le au mai ales plecând de la ceea ce spunea colega eh, Renate, dacă ne tot uităm la piața muncii și oamenii dobândesc competențe care nu sunt utilizate practic pe piața muncii, atunci ce putem face? fie că vorbim de evaluarea pieței muncii, dacă este posibil sau nu să uh, ai o prognoză pentru piața muncii, ce putem face pentru a acoperi aceste discrepanțe. Pentru că întâlnim foarte mulți oameni în uh, misiunile noastre și uh, oamenii spun am făcut încă o dată, încă un curs, dar tot nu mi-am găsit un loc de muncă. Deci nu există o concordanță suficientă între programele de formare și piața muncii. Uh, Uh, angajatorii vor persoane calificate, dar sunt dispuși și să contribuie la calificarea acestora? F. Dominic. Mulțumesc, Dominic Marta, numele ENF. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc uh, doamnelor și domnilor directori care au venit să ne prezinte munca domniilor lor și nu am nicio întrebare deosebită. Mulțumesc! Thier ist Merci, Monsieur Président. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor pentru aceste elemente și prezentări extrem de interesante. Eu aș vrea să insist asupra două puncte. Ucenicia, ne-ați vorbit despre ucenicie și aș vrea să insist asupra nevoii de a dezvolta acest tip de ucenicie și în special de a dezvolta mobilitatea ucenicilor, pentru că avem astăzi instrumente, în special Erasmus Plus care are ca obiectiv uh, să favorizeze tinerii ucenici. Cred că directorul CDFOP a vorbit despre Erasmus+, dar știm de asemenea că pentru acești tineri ucenici există frâne pe care celelalte categorii, în special studenții, nu le cunosc. Deci am identificat problema mobilității, problema mm, cazării, dar uh, mai există și alte probleme, cum ar fi și faptul că ucenicii sunt mai tineri decât studenții deci și nu au un statut. Vreau să știu dacă în studiile dumneavoastră ați identificat obstacole suplimentare și dacă ați găsit și piste care ar putea uh, fi exploatate și pe care ni le-ați putea împărtăși. Al doilea punct asupra căruia aș vrea să vă adresez câteva întrebări este cel legat de competențe. Am înțeles că în anumite organizații, la Eurofound, la CDFOP, faceți studii și eu uh, mă întâlnesc foarte adesea cu tineri pe teren și când le spun că lucrez la Comisia pentru Ocupare în Parlamentul European, mă întreabă în ce domeniu ar trebui să se angajeze. Dumneavoastră care faceți studii aveți un răspuns, care sunt competențele de care, pe care le-am putea identifica astăzi și de care vom avea nevoie mâine. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Elisabeth Morin-Chartier. Merci, Président. Excusez-moi de... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Îmi cer scuze că am ieșit, uh, am fost uh, m-am întâlnit cu un grup de oameni de afaceri care erau foarte interesați de ședința noastră. Vreau să vă mulțumesc tuturor invitațiilor și să plec de la ceea ce spunea doamna Sander. Una din marile probleme pe care trebuie să le rezolvăm astăzi în ceea ce privește formarea este problema construirii de competențe transferabile. Când a spus, a, când a intervenit An, An a întrebat uh, care sunt domeniile pentru care ar trebui să formăm tinerii ca ei să-și găsească un loc de muncă. Eu aș vrea să vă adresez o întrebare complementară. Ne puteți clarifica un pic uh, tipurile de competențe de bază fundamentale uh, care sunt necesare pentru ca tinerii să poată intra pe piața muncii, deci dincolo de domeniile specifice. Și apoi, care sunt competențele uh, particulare pe care trebuie să le aibă astfel încât tinerii să poată să, fie, să aibă mobilitate la locul de muncă. Deci să intre pe piața muncii cu niște competențe transferabile și apoi uh, să aibă mobilitate la locul de muncă. Asta este una dintre problemele fundamentale cu care ne confruntăm și pe care trebuie să le depășim. Să trecem de la o formare de fond la o formare pe bază de competențe. Al doilea punct, vedem foarte bine că avem aceste competențe diferite, ceea ce antrenează niște schimbări în sistemul educațional și acesta este o modalitate de formare în fața căreia practic nu avem niciun fel de arme. Ce ne puteți spune? Știm foarte bine că sistemul educațional din Europa reușește uh, educația în masă, dar nu și cea individuală. Și tocmai de uh, cea individuală avem nevoie pentru a nu mai avea oameni necalificați. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Iazovlesca. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu aș dori să mă alătur colegilor care, le-au, care v-au mulțumit tuturor pentru prezentări. Prezentările, într-adevăr, ne înlesnesc munca noastră în cadrul comisiei și am câte o întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Doamna Sedlace, că a spus că este extrem de important uh, să-i ajutăm pe lucrători să atingă vârsta de pensionare într-o stare de sănătate bună. Ce cred antreprenorii? Pentru că noi putem implementa programe, dar dacă antreprenorii nu înțeleg aceste programe și nu înțeleg că trebuie să participe în mod activ la găsirea de soluții, atunci nu vom avea niciun fel de rezultate iar uh, oamenii maturi au experiența necesară, dar nu sunt întotdeauna suficient de sănătoși, astfel încât să uh, performeze la nivelul așteptat de angajator. Domnule Caeha, ați vorbit despre uh, învățarea pe tot parcursul vieții și despre programele de formare. Eu aș vrea să schimbăm acest termen într-o dezvoltare a carierei pe, par, pe uh, parcursul întregii vieți. Pentru că uneori oamenii se cam satură și e descurajant să le spui că trebuie să învețe tot restul vieții. Dar ca să poți rămâne pe piața muncii, trebuie să te dezvolți, să-ți dezvolți cariera uh, toată viața. Și vreau să știu dacă oferiți formare și pentru oamenii de afaceri pentru că pentru a-ți păstra compania într-o stare bună, trebuie să ai o cunoștință bună despre piața muncii și trebuie să ai o comunicare bună cu angajații. Sunt sigură că dacă misiunea și obiectivele companiei sunt coerente între angajatori și angajați, atunci compania va avea succes și vreau să știu dacă oferiți formare și pentru ei. Doamna Șerban, cred că prezentarea dumneavoastră a fost cea mai apropiată de sufletul meu pentru că vorbeați despre predarea antreprenoriatului în școli. Lupta împotriva sărăciei și a șomajului poate fi posibilă doar dacă predăm antreprenoriatul în școli. Tinerii trebuie învățați ce înseamnă antreprenoriatul și vreau să știu dacă vă angajați în schimbarea uh, curiculei astfel încât tinerii să fie învățați să nu mai uh, caute un loc de muncă, ci să își deschidă propria afacere. Domnule Valdez, analizați nevoile angajatorilor și care sunt instrumentele necesare pentru ei pentru a-și dezvolta companiile și a crea noi locuri de muncă, pentru că astăzi am auzit că IMM-urile creează din ce în ce mai puține locuri de muncă și cred că trebuie să existe un motiv pentru asta. Poate au nevoie de niște instrumente specifice, poate noi nu știm încă care sunt acestea, dar poate ar trebui să le căutăm și să găsim soluții. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rosiodrova! Mulțumesc foarte mult! și eu aș dori să le mulțumesc invitațiilor noștri pentru prezentările lor și pentru munca făcută. Am multă experiență, mai multă experiență cu rapoartele CDFOP. Și cred că aceste studii sunt extrem de utile pentru deciziile pe care le luăm noi aici în domeniul educației și politicilor de muncă. Așa încât vă mulțumesc foarte mult. Am analizat planul dumneavoastră de lucru pentru 2016 și ați propus anumite evenimente și publicări, dar ceea ce lipsește de aici este tocmai faptul că aveți o experiență foarte lungă și presupun că ați făcut și studii pe termen lung și studii de ansamblu și atunci aș vrea să știu care dintre studiile pe care le-ați realizat uh, Uh, este, are perspectiva cea mai lungă sau intenționați să aveți un asemenea studiu pe viitor? Uh, a doua întrebare este pentru doamna Sherman. Știu că anul trecut am dezbătut aici posibilitatea de a lua legătura cu Ucraina și dumneavoastră aveați niște proiecte în derulare pentru ucenici și pentru programe de ucenicie în Ucraina. Cred că ați vorbit despre asta anul trecut. Vreau să știu dacă ați implementat asemenea proiecte. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnul Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor invitațiilor pentru munca pe care o fac, care este extrem de utilă pentru toate instituțiile și pentru Parlament, firește. Există un lucru pe care doram uh, să-l întreb și pe care încă nu l-am atins astăzi aici, dar este un subiect pe care îl atingem de obicei în dezbaterile noastre și anume distribuirea veniturilor. Aceasta este o preocupare pentru noi, pentru că tot vorbim despre inegalitate și acest uh, lucru este legat de uh, Uh, capitalul și de investirea acestora. Știm că, dincolo de orice analiză morală pe care o putem face, această criză a generat și o problemă economică. Inegalitatea este o problemă economică pentru că se distorsionează uh, cererea. Mulțumesc. Mulțumesc, Edith Bauer. Dear Mr. Handel. Domnule Handel, dragi colegi, este un privilegiu pentru mine să iau parte la aceste discuții familiare în ceea ce privește agențiile europene. Ascultându-vă, m am amintit de sentimentele mele atunci când discutam cu agențiile și atunci când spuneam că toate comisiile noastre ar trebui să fie foarte fericite atunci când uh, tratează cu aceste agenții care sunt extrem de eficiente. Am avut privilegiul să am o privire mai aprofundată asupra trei din aceste agenții. Și acum ca membru delegat al Parlamentului European la ETF, aș dori să-mi exprim aprecierea față de toate aceste agenții, în special ETF. ETF este un pic diferită de alte agenții. Conexiunea cu munca acestei comisii nu este foarte directă. Și nu atât de apropiată ca în cazul Fundației Dublin sau în uh, cazul CEDEFOP. Și aș vrea să avem politici mai coerente, mai coordonate. Pentru că Așa cum puteți vedea, ETF poate fi un instrument puternic de dezvoltare a politicilor. Și ca membru al fiind membrii doar ai Comisiei de Ocupare, poate ne scapă această dimensiune a politicii. Dar ceea ce ne scapă, așa cum a spus doamna Iasloviesca, este educația antreprenorială, în special pentru țările nou intrate în UE. Am senzația că experiența câștigată la EDF ar putea să fie direcționată mai bine către politicile de educație, chiar și în Uniunea Europeană, deci în statele membre, decât este în momentul de față. Deci, uh, dacă ar fi să-mi doresc ceva, ar fi o coordonare mai bună cu politicile de dezvoltare, pentru că, așa cum s-a menționat, ar putea fi un instrument puternic în cazul migrației, în cazul politicilor de dezvoltare și am senzația că nu profităm suficient de experiența lor și nu o traducem în uh, politicile din cadrul statelor membre. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Eu sunt ultimul de pe lista vorbitorilor. Am câteva întrebări. O să fiu cât mai succint. Întrebările mele sunt legate de cele spuse de Edith Bauer. O simt că agențiile trebuie să-și reducă bugetul și să pună această întrebare. Este o idee bună sau nu? Mie nu mi se pare fi o idee bună însă este o situație obiectivă pe care nu o putem evita în acest, în acest moment. Însă, dacă, dacă există o mai bună cooperare între aceste agenții, dacă se profită de sinergiile posibile, se poate um, extinde până la urmă mandatul acestor agenții. Apoi, una din cele mai mari provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană este Uh, digitalizarea, a patra revoluție industrială despre care vorbesc unii și de curând am adresat o întrebare în acest sens unui comisar care mi-a răspuns că progresul tehnic aduce cu sine întotdeauna mai multă muncă, mai multe locuri de muncă decât mai, mai puține. Există studii care uh, consideră că digitalizarea va fi un dezastru pentru locurile de muncă, altele consideră că uh, are un potențial foarte mare și aș dori să știu care sunt uh, argumentele Eurofund în legătură cu această temă. O altă întrebare legată de noile modele industriale, uh, Industria 4.0, se discută despre posibilitatea ca uh, munca să se desfășoară tot timpul și în toiul nopții, de exemplu, și aș dori să știu uh, care este perspectiva uh, OSHA asupra impactului asupra vieții oamenilor. Am și o altă întrebare pentru domnul Caleha. Am uh, bote, tocmai botezasem împreună în uh, landul Turingia un, un proiect uh, comun cu Grecia și am văzut că Școlile profesionale, din păcate, sunt la an lumină distanță față de uh, nevoile de pe piața muncii și mă întreb care ar putea să fie asistența practică uh, furnizată în mod concret de CDFOP din acest punct de vedere. Și doamnei Șerban, uh, proiectele din afara Uniunii Europene mi se par extraordinar de, de importante însă nu am auzit nimic despre modalitățile concrete de a implica mai bine partenerii sociali din statele, uh, statele respective. Și vă rog, uh, dacă interpreții o să ne oferă 5 minute în plus, uh, fiecare dintre invitații noștri vor avea la dispoziție 5 minute pentru răspunsuri. Doamna Sedlacek. Vă mulțumesc. O să încep cu prima întrebare care mi-a fost uh, adresată de doamna Steinruck. Voi răspunde în germană. Micro-întreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii. Care este situația sprijinului oferit acestora de, de către agenții? Noi avem două mari activități. Una dintre acestea le-am, uh, am, am amintit-o, uh, evaluarea riscului online putem să sprijinim întreprinderile mici și mijlocii de a evalua riscurile la locul de muncă, care reprezintă apoi baza uh, activităților noastre. Și studiile noastre ne-au demonstrat că pe parcursul ultimilor ani acest instrument a fost folosit uh, deseori uh, de întreprinderi mici și mijlocii din mai multe sectoare economice. Este o comunitate care tot crește și este un exemplu despre cum se pot implica agențiile noastre la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii și este un instrument numit și la nivel european și în programele naționale și apoi informațiile suplimentare de care au nevoie întreprinderile mici și mijlocii. Va trebui să putem să vedem, să colectăm informațiile existente pe plan pe plan european și să spunem care funcționează cele mai, cele mai bine. Următoarea întrebare s-a referit la stresul la muncă și stresul din uh, lumea exterioară. Pain. în campaniile noastre, în toate statele membre și la nivel de companii, vedem că există uh, un amestec de riscuri psihosociale și de stres care vine din lumea exterioară. Noi ne concentrăm pe responsabilitatea companiilor și a angajatorilor de a le oferi sprijin angajaților și lucrătorilor astfel încât să gestioneze stresul și să ia măsurile necesare de combaterea acestuia scopul fiind de a combate sau măcar de a reduce stresul la locul de muncă. Uh, pot fi folosite și instrumente precum uh, promovarea sănătății la locul de muncă, instrumente individualizate în funcție de nevoile personale. De exemplu, atunci când lucrătorii au probleme în viața personală, cu copiii sau de altă natură. Ne concentrăm mai mult așadar la nivel de companie asistăm la un uh, fenomen în creștere a stresului la locul de muncă. Folosind diferite instrumente, angajatorii pot să îi ajute pe angajați să gestioneze stresul atât la locul de muncă cât și în afara locului de muncă, printr-o mai bună organizare a muncii. Mentioning that we are doing, uh, uh... Apoi, S-a vorbit despre studiile și activitățile pe care le organizăm și care abordează oarecum aceleași subiecte. Noi, la EU-OSHA, colaborăm cu Eurofound, dar și cu CDFOP, în cadrul unei noi campanii privind forța de muncă în îmbătrânire. Activitățile noastre sunt complementare ceea ce înseamnă că uh, folosim ceea ce fac colegii noștri de la CDFOP uh, și de la Eurofound. Și intenționăm să avem o publicație care să includă toate lucrările agențiilor noastre referitoare la locul uh, de muncă și la sănătatea și securitatea la locul de muncă. Referitor la îmbătrânirea sănătoasă, acesta este într-adevăr un subiect foarte important. Unele țări nu au recunoscut această problemă suficient de devreme. Dacă vrem ca oamenii să fie sănătoși până la vârsta de pensionare, trebuie să depunem eforturi mult mai mari pentru a îmbunătăți siguranța și uh, sănătatea la locul de muncă. Vă vorbeam despre proiectul nostru pe 2 ani lucrătorii uh, în vârstă ne-au uh, arătat clar că este nevoie să luăm măsuri la mai multe niveluri. În primul rând avem uh, nivelul de politică, unde trebuie elaborate strategii și unde trebuie acordată finanțare pentru a îmbunătăți situația. În cazul acestor strategii trebuie oferită asistență companiilor. De asemenea, la nivelul companiilor trebuie să se introducă măsuri și să se depună mai multe eforturi în materie de sănătate și securitate la locul de muncă. Noi vom prezenta aceste constatări cât de curând. Am analizat patru grupuri de țări din Uniunea Europeană uh, iar uh, în aceste țări um, sunt abordări diferite în ceea ce privește îmbătrânirea forței de muncă. Grupul uh, cel mai bun a implementat strategii uh, încă acum mult timp. Vorbitoarea se întrerupe. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru comentarii. Este foarte încurajător să vedem că cei din front office le spun celor din back office, adică din agenții, care sunt nevoile reale ale societății. Întrebările pe care ni le-ați adresat sunt uh, foarte importante pentru că uh, trebuie să ne asigurăm că programele pe 2016 și 2017 merg în direcția cea bună. Domnul președinte a făcut câteva comentarii despre reduceri. Trebuie să, vă, trebuie să reamintim uh, un lucru și să mă corectați dacă greșesc. Toate agențiile la un loc consumă mai puțin de 2% din bugetul Uniunii Europene. Așadar, când uh, strigăm că vrem mai mult, avem toate drepturile să o facem. Este adevărat că avem nevoie de mai multe fonduri și mai multe resurse, având în vedere problematica pe care ați menționat-o. Acum, referitor la stagii și la ucenicii, am uh, început evaluările, inițiativele au mare succes și este încurajator să vedem că partenerii sociali discută pe o chestiune atât de importantă în care trebuie să se întâlnească sistemul de învățământ uh, și piața muncii în Malta, în Lituania, în Grecia și Slovenia. Domnul președinte spunea că distanța între învățământul vocațional și piața muncii este enormă și aici trebuie să construim punți între aceste două sectoare. Referitor la refugiați și la studiile privind refugiații, anul trecut am creat un grup de lucru în cadrul CDFOP pentru a stabili o foaie de parcurs și o direcție pentru CDFOP, măcar pentru 2017. Și am încercat să elaborăm un plan de acțiune pentru a sprijini statele membre în problema refugiaților. Trebuie să vă reamintesc că anul trecut, în decembrie, Comisia, împreună cu noi, a publicat un ghid european privind validarea învăță uh, învățării formale și uh, informale. Cred că această problemă a învățământului și educației refugiaților trebuie să prevaleze în fața altor probleme, care sunt studiile acestor uh, refugiați? Ce trebuie să facă ei pentru a se integra pe piața muncii? Evident, competențele lingvistice și competențele comportamentale sunt importante, competențe IT, dar există o gamă întreagă de um, chestiuni care încă nu sunt foarte clare nu știm exact de ce au nevoie refugiații pentru a se integra pe piața muncii și aceasta va fi prioritatea noastră în continuare. Există instrumente de profilare în Suedia și Germania și vom convoca o întâlnire cu aceste două țări pentru a explora ce putem face în continuare. Dacă există instrumente în Uniunea Europeană, precum Europass, precum um, European Skills Panorama pe care am lansat-o anul trecut și acest ghid de validare, atunci le vom folosi. Sunt instrumente care nu trebuie să rămână într-o bibliotecă uh, și în niște sertare, ci trebuie să fie puse în aplicare. Acum, dacă există sinergii între agenții, pentru informarea dumneavoastră trebuie să știți că avem seminarii de partajare de cunoștințe și Juan vorbea despre uh, activitățile lor, Crista vorbea despre o altă activitate pe care o organizăm împreună. Avem astfel de activități de două ori pe an și uh, ne împărtășim, diseminăm uh, programele de lucru pentru 2016-2017 pentru a crea aceste sinergii. Apoi, problema nevoilor. Problema uh, needs 12% uh, sunt uh, între 20 și 24% și 16% între 18 și 24 de ani uh, stabilirea concordanței între educație și piața muncii este o prioritate pentru noi. Trebuie să învățăm de la companii și acesta este un proiect uh, numit Learning Cultures in Organizations. Noi explorăm ceea ce se întâmplă în organizațiile care investesc în învățare și vrem să vedem cum pot fi transferate aceste experiențe și la alte companii. Referitor la ucenicie, vom uh, lansa uh, The Mobility Scoreboard. Nu înseamnă că facem un clasament uh, al țărilor, nu lansăm un concurs între statele membre, ci vrem doar să oferim asistență statelor membre astfel încât să ofere o educație vocațională de mai mare calitate, care să faciliteze mobilitatea cadrelor didactice și studenților între țări. Referitor la competențele de care au tinerii nevoie, noi punem uh, accentul pe limbi străine, pe matematică, tehnologie, IT, antreprenoriat și uh, competențele comportamentale, care sunt foarte importante. Acum, uh, instruirea oamenilor de afaceri. Nu este treaba noastră să facem asta, dar uh, să știți că uh, acum uh, vin la CDFOP mai mulți oameni de afaceri decât înainte. Ne deschidem și noi către sectorul privat, vrem să învățăm de la sectorul privat, pentru că sectorul privat este cel care generează locuri de muncă. Și sectorul privat trebuie să facă parte integrantă din acest proces. De-a lungul anilor, la CDFOP am menționat, am realizat foarte multe studii. În 2002 uh, am lansat procesul de la Copenhaga, este un uh, proiect uh, recurent, a devenit programul de la Bruj, apoi de la Riga, dar avem și instrumente europene care sunt un aspect esențial al activității noastre. Acestea vor asigura o mai mare mobilitate între statele membre. Cred că am răspuns uh, în mare la întrebările adresate. Vă mulțumesc foarte mult pentru feedback. Aș dori să-i uh, rog pe interpret să ne mai ofere câteva uh, minute. doamna Șerban are cuvântul brief as I can. And... Mulțumesc, voi fi foarte succintă. Vă mulțumesc uh, tuturor, tuturor pentru aceste întrebări uh, care ne ajută să ne gândim la pașii următori. Referitor la Este important uh, să discutăm despre aceste subiecte. Am alături de mine reprezent reprezentant, un reprezentant al uh, personalului, al angajaților ETF. Democrația e luată ca atare în Europa, dar uh, în țările învecinate nu este așa. Când vorbim despre guvernanță, uh, Este important să încurajăm uh, o abordare participativă și aș dori să mă refer și la participarea partenerilor sociali și a autorităților locale. Fără ei nimic nu funcționează. Ei nu se reunesc uh, doar de dragul de a se întâlni, trebuie să fie parteneri adevărați, iar rolul ETF este să îi aducă la oaltă și să îi încurajeze să devină parteneri reali. Am observat uh, o evoluție în sensul democratizării participării angajatorilor. Dar avem nevoie de ajutor din partea statelor uh, membre atunci când uh, vrem să încurajăm relațiile între sindicate și angajatori. În ceea ce privește învățarea antreprenorială, aceasta este o competență cheie și face parte din uh, curriculum uh, în general, un curriculum pe care îl promovăm în toate țările. În uh, sudul Mediteranei, libanezii au în sânge acest spirit antreprenorial. Facem în, astfel de activități și în Iordania, în Tunisia, în Maroc, dar noi îi instruim și pe profesori dacă n-ai uh, profesori care să poată să insufle o astfel de atitudine antreprenorială, atunci uh, nu putem face nimic. Avem activități adresate tinerilor antreprenori și femeilor antreprenori. În Europa, noi considerăm că participarea femeilor este firească, dar uh, și noi vorbim despre participarea femeilor la educație și la mediul de afaceri, dar mai sunt încă multe de făcut. Și în viitor sper să ne putem concentra mai mult pe aceste aspecte. Referitor la NITS, cei care uh, nu au loc de muncă și care nu sunt incluși în sistemul uh, educațional, și revin acum la întrebarea doamnei Lambert, da, este unul dintre subiectele cele mai importante. 2,8 milioane de tineri din Siria nu sunt încadrați în uh, sistemul de învățământ uh, și nici pe piața muncii și au perspective limitate de, integra de integrare. Siria este una din țările în care suntem activi. Dacă după uh, Eurofound, uh, noi am fost uh, printre primii care au semnalat această problemă. Dacă asociem aceast, acest fenomen cu radicalizarea și terorismul, este evident că există acolo un risc și avem obligația să lucrăm tot mai mult ca să le dăm o șansă. În unele țări, noi lucrăm cu agențiile ONU și n-am să intru acum într-o discuție pe acest subiect. Avem uh, o experiență bună cu refugiații palestinieni. Deci cred că este un lucru important. Știți bine că uh, există refugiați și în țările partenere ETF Liban, Iordania și Turcia. Avem multe de făcut în această țară, în aceste țări. Referitor la Ucraina, am fost impresionată că v-ați amintit de ce am făcut noi anul trecut. Am finalizat evaluarea ex ante pentru optimizarea rețelei școlare. Am fost impresionați că în Ucraina toate, și subliniez, toate regiunile vor să asigure această potrivire între competențe și nevoile pieței muncii. N-am să mă refer uh, la tăierile de resurse, pentru că sunt sigură că ne veți ajuta să obținem mai multe resurse. Juan Menendez Valdez. Domnul Valdez, vă mulțumesc. Aș dori să încep cu ultima remarcă, transformarea digitală a patra revoluție industrială și impactul asupra lumii muncii, care s-au făcut previziuni diferite în trecut, care nu s-au adeverit întotdeauna. Am monitorizat modificările structurale și o parte a explicației dispariției locurilor de muncă din uh, mijloc, nu din extrema de sus sau cea de jos, se leagă de posibilitatea de a înlocui anumite activități care au o natură uh, de, de rutină. Însă nu doar activitățile de rutină pot fi înlocuite în urma noi revoluții industriale, ci tot ceea ce este previzibil sau răspunde unui anumit uh, tipar. Deci există un potențial impactul este preconizat și ne așteptăm ca nu doar munca existentă să se schimbe, dar și natura uh, activităților, locul unde muncim, momentul în care muncim, relațiile pe care le avem cu angajatorii, dacă avem o, uh, un loc de muncă cu normă întreagă sau parțială sau așa mai departe. Și aș dori să fac uh, o legătură cu întrebarea adresată de ce avem nevoie, care sunt previziunile pentru viitor. Um, să fii cât mai capabil uh, de a învăța, de a te adapta întotdeauna, de a avea capacitatea de a rezolva probleme care nu sunt uh, legate în mod strict de anumite cerințe tehnice, de un anumit mediu. Apoi, întrebarea doamnei Steinruck despre calitatea locurilor de muncă. Într-adevăr, am uh, monitorizat calitatea locurilor de muncă, tendințele din acest domeniu în ultimii 25 de ani. Și dacă este să analizăm schimbările, imaginea se schimbă puțin pentru că lucrurile nu s-au schimbat în mod uh, dramatic. Într-adevăr, unele aspecte se îmbunătățesc, altele uh, Uh, mai puțin, din potrivă, devin tot mai îngrijorătoare și um, unele motive se leagă de uh, efectul uh, locurilor de muncă existente și imaginea care se creonează este cea a um, lucrătorilor europeni uh, motivați de diferite organizații care sunt satisfăcuți de timpul de lucru cu tot mai multe femei în uh, posturi de supraveghere, dar există și aspecte uh, negative, uh, riscuri, cu riscul reprezentat de, de, de stres, sporirea intensității muncii, care nu este întotdeauna însoțită de o sporire a autonomiei, continuarea segregării între sexe pe piața muncii, um, femeile în continuare lucrează mai mult timp decât uh, bărbații și sunt și acumulează mai multe ore uh, neplătite, uh, ore muncite și în plus situația um, menționată de alți colegi și noi lucrăm în continuare um, la necesitățile uh, tinerilor care nu au un loc de muncă și nu au un loc, uh, nu, nu, fac, nu, nu sunt la școală, au uh, nevoi diferite. Trebuie să ținem cont de perspectiva șomajului pe termen lung și de tinerii care sunt descurajați și nu sunt activi. Am contribuit la câteva evaluări, am sprijinit Curtea de Conturi uh, pentru câteva audituri a performanței efectuate de această instituție și, din punctul de vedere al importanței personalului nostru, uh, expertiza angajaților uh, noștri este deosebit de importantă mobilitatea uh, lucrătorilor și imposibilitatea de a potrivi um, abilitățile existente cu cererile de pe piața de muncă. Într-adevăr, um, trebuie să ne întrebăm dacă ne dorim să promovăm mobilitatea sau să creăm noi obstacole în fața acesteia anumite studii ne demonstrează că nu există suficientă măsuri de sprijin uh, chiar și în interiorul uh, regiunilor. Este o pierdere sau un câștig? Principial, uh, ar trebui să spunem că avem mai mult de, de câștigat decât de pierdut în ceea ce privește angajatorii. Avem suficiente informații care ne spun că trans- furnizăm și noi informații utile companiilor pentru a le ajuta să creeze mai multe locuri de muncă. Și aș dori să închei cu distribuirea veniturilor. Întrebarea domnului Lopez și o să răspund în limba spaniolă. Se pare că distribuirea salariilor în ceea ce privește acest fenomen, am uh, inițiat un nou studiu care îl, uh, evalu- îl analizează în detaliu. Desigur, la nivel european, uh, problema inegalității este foarte importantă. Inegalitatea nu este atât de accentuată ca și în Statele Unite ale Americii, însă este important să identificăm uh, tendințele care se manifestă. Aș putea să mă lungesc acum uh, ore în șir, însă cred că mă pot opri. Da, am putea și noi să vă ascultăm în continuare, spune domnul președinte. Eu aș dori să insist cât de importantă este activitatea dumneavoastră, nu doar pentru comisia noastră, uh, și nu cred că trebuie să reiterez acest lucru. Și aș dori să vă rog să transmiteți salutările și mulțumirile noastre angajaților uh, agențiilor dumneavoastră, însă provocările sociale devin tot mai uh, mari și uh, trebuie să ne gândim uh, care sunt uh, transformările sociale viitoare care ne așteaptă. Drept urmare, trebuie să ne, să ne concentrăm asupra păstrării capacității agențiilor dumneavoastră, eventual asupra sporirii capacităților agențiilor dumneavoastră. Agențiile, aceste agenții sunt foarte importante și nu ne dorim să facem uh, să recurgem la un proces de uh, privatizare a mandatului acestor uh, agenții. Uh, am dori, din potrivă, să implicăm și alte comisii ale Parlamentului European pentru sprijinirea agenții, acestor agenții. Aș dori să vă mulțumesc și sper că ne vom revedea foarte repede Uh, doresc să mulțumesc personalului, uh, secretariatului, domnul președinte, mulțumesc și interpreților, mulțumim și noi și ne vedem din nou pe data de 16 și 17 martie. Vă mulțumesc! Hmm?